data de 9 ianuarie 2014 și va deveni membru neafiliat. Uh, grupurile PPS, uh, S și D și uh, Verzi mi-au cerut nominalizări și modificări ale componenței comisiilor și delegațiilor interparlamentare. Veți avea aceste modificări la dispoziție și în cazul în care nu veți face obiecții pe marginea acestor propuneri, bineînțeles că acestea vor fi validate. Conform articolului 216 aliniatul 4 din, uh, din uh, regulamentul de procedură,